ich erkläre die am. fünf juli unterbrochene sitzungsperiode Declar deschisă plen, uh, sesiunea plenară care a fost suspendată în data de 15 iulie. Procesele verbale ale ședinței din 5 iulie au fost deja uh, adresate dumneavoastră. Există obiecții? Nu, văd că nu. Prin urmare, procesul verbal este aprobat. Doamnelor și domnilor, mă bucur să vă pot saluta la prima noastră ședință plenară după vacanța de vară. Sper că v-ați odihnit cu toții, pentru că următoarele luni cu siguranță vor uh, necesita multă muncă. Cu siguranță aceste luni următoare vor fi uh, de-a dreptul dramatice. Știți deja că miercuri dimineață domnul uh, Barroso ne va oferi discursul său cu privire la starea Uniunii. Va prezenta această stare a Uniunii din punctul său de vedere. Vom avea o dezbatere pe această temă, temă și sper că veți profita de această ocazie pentru a fi în sală, sală și a exprima în fața președintelui Comisiei uh, pozițiile Parlamentului European și ale grupurilor parlamentare. Din păcate, la reluarea ședințelor plenare trebuie să vă fac câteva anunțuri dramatice. Este vorba